Oh, Bună dimineața tuturor, aș vrea să începem întâlnirea noastră, dar uh, am doar reprezentanții din două grupuri politice prezenți în sală, din șapte. Am spus acest lucru pentru a se nota în procesul verbal. Well, this is 20 minutes Let's get... Au trecut deja 20 de minute, vă propun să începem. Primul subiect, informare, o voi face eu. Niciunul din cei patru raportori nu sunt prezenți în sală. Stadiul negocierilor tripartite este vorba despre reglementarea privind uh, ISDS, regulamentul privind responsabilitățile financiare. După cum știți, uh, avem uh, responsabilități în ce privește politicile de investiții și trebuie uh, reglementată distribuirea sumelor între planul comunitar și statele membre în caz de dispute cine răspunde pentru daunele provocate dacă există asemenea situații. Acest dosar s-a dovedit a fi foarte controversat. Am înregistrat câteva progrese în timpul președinției lituaniene, dar nu prea multe. Și încercăm acum să continuăm activitatea cu președinția greacă. Uh, Comisia a fost invitată să ne facă o propunere de compromis, mai ales în legătură cu articolele 8 și 9 ale proiectului de regulament. Noi, Parlamentul, am decis deja să acceptăm uh, pachetul care a fost uh, propus de către Comisie, dar eu cred că trebuie să facem o corecție din acest punct de vedere. Delegația parlamentară, delegația noastră, încă studiază propunerea de compromis făcută de către Comisie. Pavel Zalewski este raportorul nostru și vă vom ține la curent cu evoluțiile legate de acest dosar. Este unul din dosarele pe care noi am dorit să le încheiem înainte de finalul acestei legislaturi pentru că este important pentru noua politică de investiții a Uniunii Europene. Noi am încheiat deja acorduri în domeniul investițional și anumite capitole, fără a putea spune însă partenerilor noștri uh, cine va, își va asuma responsabilitățile pe viitor în cazul în care se ajunge la situații conflictuale um, în domeniul investițiilor. Deci fără să știm exact ce se va întâmpla pe viitor. După ce mai există două reglementări asupra cărora s-a căzut deja de acord unul este regulamentul între Uniunea Europeană și Serbia în ce privește acordul de asociere, uh, un acord care uh, va uh, intra în trialog în decembrie. Același lucru se întâmplă cu regulamentul privind prefer, situații preferențiale legate de importul de vin din Republica Moldova. Raportor a fost Iuliu Winkler. Un alt dosar important este acela intitulat Enforcement Regulation este vorba despre aspecte legislative care să permită Comisiei în numele Uniunii Europene să ia măsuri împotriva unor state terțe și am căzut de acord cu Consiliul să solicite Comisiei să facă o propunere de compromis. Comisia a acționat ca atare și suntem dispuși să acceptăm propunerea de compromis făcută de comisie ca un pachet cu condiția ca și Consiliul să acționeze similar. Se pare că în clipa de față Consiliul încă nu este dispus să acționeze ca atare. Deci și aici deznodământul este cu semnul întrebării. Și în ce privește regulamentul uh, intitulat Dual Use, am uh, ajuns la un acord. Raportorul nostru a fost Christopher Fierner. Deci, în legătură cu aceste dosare aflate în negocieri, două sunt foarte importante, dar încă nu știm exact cum se vor finaliza. Aveți observații? Niciunul dintre raportori nu este prezent în sală. Se pare că nu există observații. Subiectul, punctul 10 de pe ordinea de zi, stadiul acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Vietnam, este o propunere de rezoluție Domnul Zahradil este raportorul nostru. Nici el nu este prezent. Mi s-a spus că este pe drum, dar încă nu a sosit. Deci, poate ascultăm comisia.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 suntem o comisie parlamentară. Dacă eurodeputații nu sunt prezenți în sală, eu nu pot să îi înlocuiesc, spune președintele. Deci, uh, insist, pe lângă grupurile politice, ar trebui să ia măsuri pentru ca un număr minim de deputați să fie prezenți în sală. I used to say that to... Este nevoie de implicare.

Okay. Shall we resume our proceedings? Putem să ne reluăm ședința. Raportorul nostru, domnul Zahradil, a ajuns în sală. Deci putem reveni la punctul 10. Stadiul negocierilor acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Vietnam. Am uh, decis să redactăm o moțiune de rezoluție și dau cuvântul raportorului nostru, domnul Ian Zahradil. Aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și Înainte de toate doresc să-mi cer scuze colegilor pentru că au așteptat am uh, uh, luat un zbor de dimineață de la Praga la Bruxelles, uh, dar după aceea nu m-am gândit cât de aglomerat este circulația în oraș. Regret această întârziere. Revenind la subiect, în calitate de raportor pentru negocierile Tratatului de Liber Schimb între Uniunea Europeană și Vietnam, vă voi prezenta acest proiect de moțiune de rezoluție, ținând seama în principal de prioritățile Parlamentului European și de stadiul negocierilor care au avansat destul de repede și poate că vor putea să fie uh, încheiate înainte de finele anului 2014. Au avut loc uh, primele cinci runde. Mulțumesc uh, Comisiei pentru că a ținut uh, la curent permanent grupul de negociatori de la INTA. Sper să putem să ne bazăm pe această foarte bună practică și pe viitor. Eh, cu negociatorul șef și cu raportorii din umbră, care toți sunt implicați în acest proces de redactare și mă bucur și că în eh, martie Comisia dorește să facă un statement legat de aceste negocieri în plenară pentru a ne informa unde ne situăm în clipa de față cu eh, progresarea în cadrul acestui mandat pe care Parlamentul European ni l-a încredințat. Pentru a face o sinteză a progreselor înregistrate, dați-mi voie să mă acces pe lucrurile cele mai importante. Înainte de toate, um, noi sperăm ca um, finalizarea negocierilor noastre legate de acest acord de liber schimb să uh, corespundă întru totul uh, Uh, regulamentelor uh, privind uh, asemenea acorduri de liber schimb și să ținem seama și de problematica IMM-urilor. Trebuie să eliminăm barierele tarifare și netarifare pentru că trebuie să existe până la urmă o deschidere a pieței, mai ales în domeniile care sunt sensibile pentru fiecare din cele părți. Deci ambele părți trebuie să respecte dreptul de uh, a reglementa anumite aspecte, inclusiv în ce privește serviciile publice și noi sperăm ca aceste reglementări totuși să nu pericliteze buna uh, desfășurare a activității comerciale. Este nevoie de respectarea unei discipline, inclusiv în ce privește medierea, pentru ca obstacolele în calea uh, activității comerciale să fie înlăturate armonizate și să se poată aplica standardele internaționale. În al cincelea rând, Uniunea Europeană trebuie să își apere anumite interese specifice, dar nu în modul exclusiv în ce privește liberalizarea accesului la piețe, Ținând seama de regulamentele care sunt în vigoare în clipa de față, trebuie să existe un acord bazat pe fair play, pe eh, echitate pentru toți investitorii, inclusiv în sectoare cheie, sectorul bancar, asigurările, eh, aspectele legislative, transportul, eh, fiscalitatea, pentru ca cele mai bune practici să fie aplicate aici și să poată beneficia investitorii de ele. În al șaselea rând, trebuie să existe este un mediu uh, de uh, afaceri bazat pe echitate, um, astfel încât ele să se poată implica în toate domeniile achizițiilor publice. Este nevoie de asemenea ca accesul la piață să se bazeze și pe respectarea um, proprietății intelectuale și pe criterii de calitate. Și în al optulea rând și în ultimul rând, este important să existe o dezvoltare um, cu caracter de obligativitate um, în respectarea uh, drepturilor omului și, de asemenea, măsurile din acordurile de protecție a mediului înconjurător. Acestea ar fi în legătură cu acest subiect și um, eu sper că vom putea colabora în continuare cu raportorii din umbră pentru finalizarea acestui text, uh, pentru uh, a uh, putea în plenara din martie să prezentăm acest document. Președintele, mulțumesc raportorului și să ascultăm acum și pe raportorii din umbră, Bela Gladfolder. Mulțumesc, domnule președinte impresia mea generală este că acest proiect de raport este unul foarte bine conceput și foarte bine scris până acum. Îl felicit pe raportor. Cele mai importante întrebări sunt toate trecute în revistă, foarte frumos, abordarea este foarte bună, propunerile pertinente. Mai ales că nu cade în capcana în care cad alții, Eh, adică nu exagerează, eh, nu duce la extrem limitele acestui acord de liber schimb, ci este foarte echilibrat. Eu sunt eh, foarte bucuros să susțin alături de grupul nostru acest raport. Evident, pe măsură ce vom avea unele chestiuni mărunte de detaliu, acestea le vom comunica raportorului, dar acestea nu modifică poziția noastră de susținere. Mulțumesc. Thank you. Next, SND, Domnul Bent Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc raportorului. Cred că a abordat uh, și a plasat uh, corect uh, cele mai esențiale elemente ale acestui raport. Aș insista însă asupra două elemente pentru care am rugămintea să, să fie avut în vedere cu mai multă insistență. Mai întâi, protecția animalelor. Știm că Vietnamul este una din țările în care uh, este foarte uh, intens practicat uh, comerțul ilegal cu animale și produse de animale. Deci nu vorbim doar de vânătoarea ilegală de braconaj, ci și de tranzacționarea ilegală de animale. această componentă nu este avută în vedere în acest proiect de raport și ar trebui reglementată neapărat. Evident, se pare că Vietnamul este dispus să includă ca obiect al acestei reglementări și bunăstarea animalelor, animal welfare. Eu cred că acest capitol ar trebui inclus în, în capitolul, în secțiunea privind durabilitatea. Eh, dar ar putea fi eh, inclusă, integrată și în secțiunea STS, ceea ce nu este nimic nou, pentru că în acordurile de liber schimb cu, China, eh, cu Chile, cu Corea, s-a mai, s-a mai făcut. Deci voi depune un amendament în acest sens. Al doilea aspect vizează Eh, punctul 13 al acordului, a proiectului de acord. Prevăd încă de acum că negocierile uh, sunt purtate în speță între uh, Uh, comise și uh, guvernul vietnamez. Deci nu există un dialog cu ceilalți parteneri sociali, cu ONG-urile, cu sindicatele, care practic nu au niciun fel de influență asupra negocierilor. Noi trebuie să ne asigurăm că uh, faza aceasta negocierilor, dar în special punerea în aplicare, vor fi gestionate într-un dialog consolidat și intens între patronat și sindicate, între eh, guvern și eh, ceilalți eh, parteneri sociali. Aș dori să subliniem, să evidențiem mai mult această componentă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, Keller de la Verzi. Uh, trade for the benefit of the population, that's exactly the key word for me. Da, și pe mine mă interesează ca uh, bunăstarea uh, populației. Uh, pentru mine ca reprezentant a verzilor, drepturile omului trebuie să facă parte dintr-un uh, uh, acord de liber schimb și nu trebuie doar să facem trimitere la așa ceva. Pentru că de la uh, tratatul de la Isabena încoace, drepturile omului trebuie să facă parte din orice politică comercială externă și trebuie ca nici Uh, un acord de liber schimb uh, cu Vietnamul nu trebuie să împiedice Vietnamul să-și îndeplinească toate obligațiunile asumate în materia drepturilor omului. Comisia oricum are, s-a angajat uh, să, să întreprindă planuri de acțiune și să întreprindă și o evaluare sistematică a respectării drepturilor omului. Um, în Vietnam, în schimb, Eh, multe persoane au fost deja încarcerate în ultimii ani pentru probleme legate de libertatea de expresie. Trebuie ca eh, situația de aceea să fie eh, reglementată corespunzător, pentru că aceste chestiuni sunt importante pentru noi și dacă dacă vrem să creștem uh, balanța comercială cu Vietnamul, pentru noi trebuie să fie în continuare important să o facem în condiții de respectare a drepturilor omului. În al doilea uh, uh, rând, ISTS trebuie integrat, dar atenție, există interese majore în ce privește mineritul, alte exploatările de altor um, resurse naturale și este Tocmai de aceea e important ca toate companiile uh, occidentale să uh, fie obligate să asume aceleași uh, standarde de drepturile omului. Trebuie să-i oferim Vietnamului o marjă de manevră similară cu cea noastră. Nu trebuie să obligăm Vietnamul să deschidă toate piețele sale, pentru că știm că Vietnamul este încă o țară în curs de dezvoltare. Vrem ca Vietnamul să devină o țară prosperă și liberalizarea încă de acum a tuturor piețelor nu este neapărat în beneficiul Vietnamului în prezent. Trebuie să fim atenți cum gestionăm această perioadă a tranziției a Vietnamului. Mulțumesc! Clauzele uh, privind uh, drepturile omului, prin, prin definiție, sunt obligatorii și, pot fi, uh, și trebuie puse în aplicare în tocmai. Paul Murphy. Mulțumesc, uh, domnule. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc uh, și raportorului pentru Eh, pentru proiectul său. Am însă impresia că eh, Vietnamul aici este tratat ca o eh, țară deja bine dezvoltată în care nu există probleme. Cred că ar trebui făcute referințe mai concrete decât sunt acum cu privire la drepturile lucrătorilor pentru că, în realitate, de fapt, există multiple încălcări a convențiilor care vizează drepturile salariaților și nu prea există chiar sindicate foarte independente, cu adevărat dependente. De, în același timp, trebuie să spunem că multinaționalele europene nu sunt nici ele nevinovate în această privință Uh, exploatează situația uh, curentă. Acum uh, câteva, câțiva ani într-adevăr exista o, o situație în care o, o cameră de comerț exterioară externă Vietnamului a amenințat Vietnamul că se retrage din, din țară dacă nu crește venitul, mediu, venitul minim garantat. Astfel de situații ar putea să dirigeze um, uh, și să influențeze și comerțul. Uh, punctul 9, achiziții publice, uh, pentru mine este foarte important pentru că serviciile publice în Vietnam încă sunt foarte importante. Mă refer în special la serviciile de protecție a mediului Aș dori uh, să știu că dacă Comisia consideră că uh, ar trebui ca aceste servicii uh, de protecție a mediului să fie liberalizate. Ce consecințe ar avea o liberalizare a serviciilor de protecție a mediului? Ce consecințe ar avea pierderea unor locuri de muncă? Și la punctul 7, liberalizarea serviciilor financiare există încă un nivel prea scăzut de reglementare și de supraveghere și totuși se cere liberalizare. Eh, eu cred că totuși introducerea eh, unei suprareglementări ar fi prea periculoasă. Mulțumesc. Uh, now it's the turn of the commission. Și acum, din partea Comisiei Europene, doamna Elena Conica are cuvântul. Nu știu dacă se află în sală. Intervenție fără microfon. have problem with that, that micro yesterday, so. No, it doesn't work. Do, does it? Okay, new try. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că microfonul ăsta funcționează. Mai întâi uh, uh, trebuie să-l scuz pe negociatorul nostru șef, care din păcate uh, este prins cu o altă negociere și de aceea nu poate fi prezent aici în sală. Este vorba de negociatorul nostru șef pentru acordul de liber schimb cu Vietnamul. Unde ne aflăm în prezent? Am avut o, uh, o a șasea rundă negocieri, o rundă negocieri bună și uh, vietnamezii ne-au confirmat interesul uh, lor de a finaliza acordul de liber schimb încă în anul acesta. Sunt dispuși să negocieze în diferite grupuri de lucru. Am reușit să închidem din punct de vedere tehnic trei capitole TPT, uh, facilitarea comerțului și uh, aspecte vamale. De asemenea, am reușit să finalizăm și alte articole din alte capitole. În genere, uh, nu avem încă niciun niciun acord cu privire la următorul schimb de oferte Ehm, sunt încă multe de făcut eh, de partea Uniunii Europene în domeniul serviciilor, investițiilor, altor eh, servicii de interes pentru noi, cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală, anumite reguli eh, care vizează de pildă, dar nu numai achizițiile publice. În ce privește ofertele tarifare, vrem să Uh, obținem mai întâi un angajament din partea Vietnamului de a uh, deschide negocieri și pe aceste uh, capitole, astfel încât acordul să fie unul echilibrat. Câteva cuvinte despre capitole despre care s-a vorbit deja, atât de către raportor în prezentarea proiectului de rezoluție, cât și din partea celorlalți membri. în ce privește prevederile fitosanitare și sanitare, am, avem discuții bune, dar complicate. Ehm, în domeniul sanitar încercăm să obținem eh, eh, avantaje reale pentru eh, exportatorii europeni în Vietnam. Sigur că se aplică și regulile conform OMC, dar uh, vrem să avem reguli de acces mai bune pentru exportatorii europeni, în timp ce aplicăm standardele de control uh, OMC. În ce privește bunăstarea animalelor, aceasta face parte din capitolul SPS, uh, sanitar, fitosanitar. Mai sunt însă niște lucruri de rezolvat. Um, vietnamezii nu doresc să includă bunăstarea animalelor la uh, capitolul de durabilitate pentru că uh, de fapt nici nu știu unde vor să-l includă, nu au nici măcar pe cineva care să fie la, uh, răspunzător la nivel guvernamental de bunăstarea animalelor. De fapt, um, la capitolul durabilitate se negociază comerțul cu animale, comerțul ilegal cu animale, um, dar nu toată bunăstarea animalelor. Însă capitolul acesta de durabilitate încă nu este finalizat. Am realizat progrese semnificative în ultima rundă de negocieri, dar încă mai sunt chestiuni în care trebuie să cădem de acord de pildă asupra drepturilor salariaților. Vrem să ne asigurăm că prevederile din domeniul, din capitolul de durabilitate sunt solide, sunt puternice. În ce privește clauza cu privire la drepturile omului, Comisia a mai menționat că Drepturile omului pentru noi sunt un capitol cheie. Vietnamezii știu asta. De asemenea, știți că avem prevederi cu privire la uh, drepturile omului în acordul de parteneriat uh, și cooperare. Avem și un dialog pe tema drepturilor omului cu Vietnamul care deja este pus în aplicare în cadrul dialogurilor noastre bilaterale. Și um, ca și în toate celelalte acorduri de liber schimb, vom avea prevederi obligatorii și trimite referințe obligatorii uh, la uh, legislații cu privire la drepturile omului așa cum o facem în toate elementele legislative. Trebuie de asemenea notat că și vietnamezii sunt foarte ambițioși în ce privește uh, eliminarea barierelor tarifa, tarifare. Și ei ar dori eliminarea unor tarife pe, pentru foarte multe produse și servicii. Nimic nu se exclude din domeniul de uh, Uh, aplicare al uh, negocierilor. Uh, pentru multe din capitole solicită perioade de tranziție, dar vietnamezii sunt angajați ca în cadrul de, temporal de referință indicat în negocieri să reducă tarifele și barierele tarifare la zero. Sigur că mai sunt de negociat și anexele. Trebuie să respectăm standardele internaționale și trebuie să facilităm într-adevăr comerțul. Vietnamezii uh, sunt deschiși la aceste anexe NTB. Uh, avem o deschidere uh, foarte mare în legătură cu anexa verde, Green Annex, Eh, dar am avut discuții pozitive și în legătură cu eh, bunurile ecologice, produsele bio și ecologice eh, și inclusiv la capitolul servicii. Deci aici notăm un angajament pozitiv din partea vietnamezilor. De asemenea, încercăm să includem și o anexă cu privire la autoturisme, industria constructoare auto respectând standardele internaționale. Și poate că o să găsim posibilitatea și oportunitatea și pentru alte anexe. Oricum, cererile sunt mai mult din partea părții vietnameze decât din partea europeană. Am încheiat partea cu privire la competitiv- concurență. Uh, uh, Sigur că sectorul SOE este și el un uh, sector uh, important. La nivelul negociatorilor șef am avut discuții foarte bune. Uh, în rezoluție se spune, de altfel, că schimburile noastre comerciale reprezintă 40% din schimburile comerciale vietnameze. Deci avem avem capacitatea de a influența practic anumite elemente ale economiei vietnameze prin participarea la acest acord. Discuțiile au fost foarte bune și sperăm să putem ajunge cât se poate repede la, finaliz- la finalul lor. Ca ultimă notă, aș mai aminti că achizițiile uh, publice sunt o zonă dificilă a negocierilor, pentru că vietnamezii nu sunt uh, parte a acordului sectorial uh, specific semnat și girat de OMC. Deci avem foarte multe lucruri de acoperit fără un temei reciproc, deci încă nu am uh, suficiente informații pentru dumneavoastră. Uh, chiar dacă am avut deja schimburi de experiență, schimburi de opinii preliminare, nu avem încă o poziție finală. Uh, le-am transmis vietnamezilor lista privind indicațiile noastre geografice. Este indicațiile geografice și indicațiile de origine sunt un capitol aparte și destul de stufos și vietnamezii știu că pentru noi este un capitol important, dar discuțiile continuă și sunt uh, într-o atmosferă constructivă. Cu asta n-a făcut îmi cer scuze că nu am dat cuvântul lui David Martin, trebuia să o fac înainte de comisie. Îmi cer scuze, spune președintele. Mulțumesc. Nu mai e cazul să iau cuvântul. Acum puteți merge mai departe, domnule președinte. Poate vrea raportorul acum să ne facă unele remarci în încheierea dezbaterii. Any final comment? Yeah. Aveți ceva de adăugat, domnule raportor? Thank all shadows for... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, tuturor raportorilor pentru cuvintele călduroase și uh, pretenești. Înțeleg că în genere um, proiectul de rezoluție este acceptabil pentru, pentru majoritatea colegilor și că mai rămân 3-4 elemente de discutat și de negociat. Așa că am încrederea că vom putea să finalizăm raportul uh, într-un timp uh, cât se poate de scurt, uh, urmând doar să facem unele ajustări redacționale, dar fără modificări pe fondul dosarului. Eu sper că așadar vom putea finaliza dosarul într-un timp foarte scurt, astfel încât să putem vota în comisie Uh, această rezoluție și apoi în plenară în uh, luna martie, deci conform calendarului. Deadline for amendment. Mulțumesc, spune președintele. 27 uh, ianuarie la ora prânzului este termenul pentru depunerea amendamentelor. Următoarea noastră reuniune în 12-13 februarie va fi data la care vom vota în comisie. Și acum trecem la voturi. Pregătiți-vă, vă rog, cartelele de vot, listele de vot.

Uh, let's uh, vote. Uh, we have agreed that the Haideți să votăm. Ne-am pus de acord uh, că punctul 11 ar trebui să fie ultimul la vot. Prin urmare, trecem la punctul 12. Este vorba de alinierea regulamentului cu privire la statisticile comunitare cu privire la comerțul exterior. Amendamentul 7. Cine este pentru? Da? Stimați colegi, aș dori să vă spun că uh, grupul meu are două întrebări și am dorit să schimbăm uh, votul de la 7 și 10, lista de vot, să punem minus acolo, iar la votul final să păstrăm posibilitatea de a înainta amendamente în plenară, pentru că avem o întrebare și cred că ar fi ușor de rezolvat această nedumerire pentru care avem, dar ne păstrăm uh, posibilitatea de uh, a înainta amendamente pentru plenară. Susținem în general raportul dumneavoastră, dar dorim această posibilitate. Bine, ați făcut acest uh, anunț. Amendamentul numărul 7, cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Vot. And the vote is uh, closed. Is... Votul s-a închis, nu așa? Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9 pentru împotrivă, abține se adoptă. 10 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Posterente, amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 5 pentru se adoptă. 6 pentru împotrivă se adoptă. Vot final. Pentru propunerea comisiei astfel modificată, votul s-a deschis. fost un vot în plus de la PP, în regulă acum votul s-a închis. Se adoptă. Proiect de rezoluție legislativă acum, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Același rezultat, am uitat să anunț uh, rezultatul, dar este același, 19 voturi pentru, restul împotrivă. Haideți să trecem la punctul 12. un proiect de uh, ravor pentru o procedură a Consiliului uh, cu privire la acordurile uh, internaționale pentru aplicarea legislației în domeniul forestier la guvernanță și la schimburile comerciale cu produse din lemn. Este vorba despre un acord cu Indonezia. Deci avem o procedură de consens, acum da sau nu. Este vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă în anumitate 29 de voturi pentru. Felicitări uh, lui Ianic Jado. Iar acum trecem la punctul următor, de fapt, la moțiunea de rezoluție pe același uh, subiect. Raportul este același, uh, aportamentul de compromis 1, uh, deci punctul 14 de până de zi. Cine este pentru, Potriva abțineri se adoptă amendamentul uh, oral 1. Există obiecții la permiterea acestui uh, amendament? Nu sunt obiecții? Atunci haideți să votăm amendamentul oral. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Uh, amendamentul de compromis 2, cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 3, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 4, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul Amendamentul 14 se corectează, domnul președinte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva abțineri, respins. Vreți să verificăm 18? Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 7 pentru împotriva abține se adoptă. Compromisul 8 pentru împotriva abține se adoptă. Compromisul 9 uh, pentru împotriva abține se adoptă. Compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 30 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă, Amendamentul oral 2. Sunt obiecții la acest amendament? Nu sunt. Atunci haideți să-l votăm. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 34 pentru împotrivă ab... deci 34 pentru haideți să repetăm votul 34 pentru împotrivă abțineri se adoptă Verificăm. Votul s-a deschis la 34. 34. Votul s-a închis. Se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, împotriva cine se adoptă, 1 pentru, împotriva cine se adoptă. Vot final, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Douăzeci de voturi pentru, două Uh, Abține niciun vot împotrivă. Felicitări raportorului. Trecem la punctul 15. Este un proiect de recomandare pentru a da autorizare statelor membre să ratifice interesul Uniunii Europene tratatul privind comerțul cu arme. Este un tratat uh, ONU. Uh, bineînțeles, Uniunea Europeană nu este un stat membru al uh, um, Națiunilor Unite. Votul, prin urmare, s-a deschis, deci procedură de consens, vot afirmativ sau negativ. Votul s-a închis. Unanimitate. lui uh, David Martin. Apoi, tot pe același subiect, uh, un proiect de uh, moțiune de rezoluție pentru implementarea tratatului cu privire la arme. Știți că ne-am pus de acord să existe un proiect de rezoluție comună cu AFET. Amendamentele noastre vor fi incluse în rezoluția comună. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2. Uh, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 12 pentru împotrivă abțineri Respins. Verificăm amendamentul 11. Se corectează, domn președinte, 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 18. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri, uh, respins. Verificăm amendamentul 19. Votul s-a deschis. Votul s-a deschis, votul s-a închis la 19. Respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abține, respins. 4 pentru,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 Unanimitate, felicitări raportorului. Punctul 17. Amendamentul de compromis 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă, abține se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă abține se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Amendament de compromis 5 pentru împotrivă abține se adoptă. Vot final. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 27 de voturi pentru, două abțineri. punctul 18, proiect de aviz cu privire la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive. Raportor Catrin Berder. Haideți să votăm amendamentul 23 pentru împotrivă abțineri respins, 24 pentru împotrivă abține se adoptă, 25 pentru împotrivă abține se adoptă, 26 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 27 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul oral numărul 2, nu sunt obiecții pentru acest amendament. Vot pe părți. Prima parte pentru, împotriva abține se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 Verificăm 16, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Care a fost acesta? 16. Amendamentul 2 pe două părți acum tre pe trei părți. Prima parte pentru împotrivă abține se adoptă, cea de-a doua parte pentru împotrivă abțineri nu sunt foarte sigur. Haideți să verificăm cea de-a doua parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Cea de-a treia parte pentru. Împotriva abține se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 19 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul oral 1. Nu sunt obiecții la acest amendament oral. Haideți să-l votăm. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 4. Nu. 20 pentru, împotriva abține se adoptă, 21 pentru, împotriva abține se adoptă, 22 pentru, împotriva abține se adoptă. Vot final, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 27 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abțineri. Punctul 19. Un aviz pentru un acord cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre pe de o parte și Republica Corea pe de altă parte. Vot unic. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 26 de voturi pentru 3 abțineri, niciun vot împotrivă. Felicitări raportorului și trecem la punctul 20 măsuri de retorsiune împotriva vinului important din Europeană de către Republica Populară Chineză. Uh, este un amendament oral. Sunt obiecții la acest amendament uh, oral? Nu. Haideți să-l votăm atunci. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vot final, vot cu apel uh, nominal. Iar votul s-a închis. 27 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Felicitări. Cui? Că nu există raportor. Următorul punct, 21. este vorba despre dialogul în negocierile cu Consiliul uh, pentru controlul exporturilor Raportor este Christopher Fjellner. Vot cu apel nominal în ce privește acordul nostru cu Consiliul. S-a deschis votul. And vote is closed. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, niciunul împotrivă, 4 abțineri. Felicitări raportorului. E Iar acum vă propun să ne întoarcem la primul subiect. Este vorba despre un raport al lui Christopher Fielner, raportul privind așa numitul regulament TTI. Raportorul dorește să spună ceva, dar mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru susținerea privind utilizarea duală, pentru că a fost o activitate uriașă și am ajuns la rezultate. Dar acum doresc să mulțumesc tuturor celor care uh, s-au implicat în ce privește acest instrument și mulțumesc uh, mai ales echipei noastre care <coughs> a lucrat până târziu azi noapte, pentru că am acționat sub presiunea timpului. Am început munca în iulie, deci noi o finalizăm în 5 luni. Eu cred că putem intra în Cartea Guinness a recordurilor, pentru că este vorba despre o contribuție importantă ce privește politicile comerciale în Uniunea Europeană. Dacă veți vedea uh, și uh, lista noastră de vot, am în practic la 11 propuneri de compromis care acoperă aproape toate domeniile și este uh, un uh, instrument uh, comercial esențial și putem să ne felicităm pentru că am putut putut să finalizăm acest document. Dar uh, din 13 domenii, doar în două dintre ele nu am reușit să găsim soluții de compromis și vom vota astăzi. Există uh, anumite aspecte interdependente pentru mulți cuceri. Inițial aș fi vrut să amânăm votul, dar nu este esențial, uh, pentru că eu cred că trebuie să dăm Comisiei un mesaj foarte clar că încercăm înainte de expirarea perioadei legislative să putem finaliza o activitate atât de importantă. Dar aș vrea să îndemn pe colegi să folosească timpul din acest moment până la plenară să negocieze uh, amendamente de compromis în legătură cu acele domenii care sunt critice, pentru că în felul acesta nu vom reuși, eh, nu vom ajunge eh, până la urmă să eh, acționăm doar într-o politică cu mentalitate de grup. Deci, uh, mulțumesc tuturor că am reușit să realizăm aceste 11 propuneri de compromis și eu cred că vom putea să ne bucurăm de uh, reușitele atinse. Președintele, secretariatul îmi spune că amendamentul 216 și 325 spre deosebire de ceea ce s-a indicat, nu au fost retrase, deci urmează să fie supuse la vot. E vorba de 216 și 325. Vom vota asupra acestor amendamente pentru că ele nu au fost retrase. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Președintele își cere scuze, nu s-a uitat pe uh, raportul corect. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3. Pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Mă ă, bucur că există aceste zone de Compromisul numărul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul numărul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul numărul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Blocul numărul 1 amendamentele 1, 2, 7 și cele următoare. Deci blocul numărul 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Blocul numărul 2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Blocul numărul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, nu sunt sigur. Blocul de amendamente numărul 3. S-a închis votul. Se adoptă. Blocul numărul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm votul pentru amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 197 și 199. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul numărul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Blocul numărul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, nu este evident, vă invit să votăm nominal pentru blocul meu 6 să aveți deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. S-a respins. Blocul numărul 6 s-a respins. Cred că am anunțat acest lucru. Amendamentele 100, 160, 3 părți, de fapt 5 părți. Prima parte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 se adoptă. Partea a patra pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a cincea pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Putem verifica partea a doua, se solicită din sală votul pentru partea a doua. Haideți să verificăm votul pentru partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Ce se întâmplă cu blocul 7? A devenit caduc? A devenit caduc. Amendamentele 54, 56, 158. Supunem la vot 158. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 158. S-a închis votul. Se respinge. 91. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ce se întâmplă cu 87? Caduc. Nu. Supunem la vot 87 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 89 și 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 89 și 90. S-a deschis votul.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 blocul numărul 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Blocul numărul 9 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 297 pentru, împotrivă. Da, trebuie să votăm 297 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mă scuzați, aveți dreptate, 291 trebuia de asemenea supus la vot pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 291. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 29. Pentru, potrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 306. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 309. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93. Haideți să verificăm. 93. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 102. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm 102, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se a adoptat 111. Pentru 111 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Compromisul 11 pentru. Verificăm ce? Verificăm 111 dacă doriți. să deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge. Compromisul 11. Pentru împotriva abțineri adoptăm. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 165 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 165. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188 se respinge. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 Verificăm 189, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 196 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Nu. regulamentul 216, în care indicația că ar fi fost retras este greșită. Deci să-l supunem la vot. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să trecem mai departe la 226. 226. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 228. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 232 și 233 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 234 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 200 286 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 287 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm 287. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge. 311 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 316, nu, verificăm, 311 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 316 pentru, potrivă, abțineri se respinge. Trebuie să supunem la vot amendamentul 325, unde indicația că ar fi retrasă a fost greșită. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm. 5 S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. Trei pentru, împotriva abțineri se adoptă. Iar acum la considerente. Amendamentul 1 pentru caduc. 5. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 84 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă, 36 pentru împotriva abțineri se adoptă. 36. Verificăm. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru. Nu, aveți dreptate, este 4, dar amendamentele sunt 44 și 1. Aceste două amendamente pentru împotriva abțineri se adoptă 42 pentru împotriva abțineri se adoptă 46 pentru au fost votate împreună. Bun. 49, nu-i așa? 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, știu că da, am operat modificări la lista de vot până în ultimul moment, dar în legătură cu amendamentul 44 uh, ceva nu este în regulă, pentru că aici se spune că amendamentul uh, devine caduc dacă a fost adoptat. Nu, uh, cred că aici lucrurile nu sunt în regulă. Cine poate să corecteze indicațiile? Eu v-aș recomanda să supunem la vot. Bun, atunci în legătură cu 43, acela a devenit caduc. 43 caduc. 44 să supunem la vot. Mulțumesc. Pentru, împotrivă. Abțineri. Să adopt. 49 pentru, împotrivă. Abțineri. Nu a fost evident să verificăm 49. Verificăm 49. S-a închis votul. Se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abține. Verificăm. Amendamentul 50 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A devenit caduc urm amendamentul următor. Amendamentul 57 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm 57, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 caduc. Nu, votăm. Cine este pentru împotrivă? Abțineri, se respinge. 59 și și următoarele au devenit caduce. Același lucru s-a întâmplat cu 337. Caduc? Nu. Atunci îl supunem la vot. 337. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cum au votat liberalii? Nu mi-am dat seama. Bine. Haideți să verificăm 337. S-a închis votul. Se adoptă. 65 caduc. 65 231 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 66 și 67 și 68, 69 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 70 caduc. 88. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80-81 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și votul final. S-a deschis votul. Este un vot pe propunerea comisiei astfel amendată și s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă 34 pentru 6 împotrivă, n-au fost abțineri. Iar acum mai votăm pe proiectul de propunere legislativă. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, același rezultat, 34 de voturi pentru, 6 împotrivă, fără abțineri. Felicitări raportorului. Domnule raportor, care este propunerea dumneavoastră pentru pașii următori? I, I would like us to take this to... Aș vrea să ajungem în plenară cât mai repede posibil. pentru a ajunge o poziție eh, mai fermă pentru eh, momentul în care urmează să eh, intrăm în negocieri. Deci noi va trebui să adoptăm decizia să deschidem man... Nu, îmi cer scuze. Eu nu vreau să deschidem negocieri. Nu. Nu, să nu începem negocierile înainte de votul din plenară, pentru că există multe eh, persoane și din afara acestei săli care au opinii foarte ferme în legătură cu această problemă. Deci eu aș vrea să ajungem întâi în plen. Bun, mulțumesc foarte mult. S-a încheiat sesiunea de vot. Subiectul următor.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 May I ask you to settle down those who are... Vă rog pe aceia care părăsiți sala să o faceți în liniște și cât se poate de rapid. Iar ceilalți vă ocupați locurile în sală. În sală?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 Sorry. No, no problem. Ok. Shall we... Bun, sunteți de acord să continuăm? Punctul 22. Asistența macrofinanciară oferită Republicii Tunisiene. Comisia ne-a prezentat o propunere pentru asistență macrofinanciară pe care să o oferim Tunisiei. Este un dosar foarte ușor, pentru că știți că um, împreună cu Consiliul am adoptat deja pe această temă o uh, o decizie cadru. Uh, Comisia este acum cea care stabilește cuantumul asistenței uh, macrofinanciare. Eu, ca raportor, am depus doar câteva amendamente minore de ordin redacțional pentru a a linia eh, propunerea Comisiei la decizia cadru. Deci nicio dificultate aici. Cu toate acestea, Consiliul m-a abordat în ideea că ar trebui să eh, agreem o creștere a eh, sumei implicate. Eu am răspuns că Parlamentul poate accepta o astfel de propunere în doar în măsura în care adoptarea acestui dosar în legislatura curentă nu ar fi periclitată. Și am, m-am consultat cu grupurile politice care sunt de acord cu aceeași comisie. Comisia de bugete a Parlamentului a avut o reacție deschisă și constructivă și în uh, opinia Comisiei de Bugete uh, se poate da curs acestei propuneri de creștere a sumei respective. Uh, propunem așadar, propunem așadar Consiliului să propună în mod oficial înscris celelalte două instituții majorarea sumei, pentru că Uh, noi avem uh, lumină verde din partea Comisiei de Bugete. Eu voi depune amendamentul și adoptarea se va face până la sfârșitul acestei perioade de legislatură. Eu cred că este un compromis bun. Obiectivul nostru principal uh, nu este periclitat, iar iar dacă Consiliul și Comisia sunt de acord să creștem suma, atunci nu ne vom împotrivi. Nu am primit încă, uh, nu am primit încă cererile scrise, dar aștept să ne parvină aceste cereri până, la, uh, până în după amează aceste zile. Deschid dezbaterea. Uh, domnul sau doamna Bertrand din partea PP are cuvântul ca raportor din umbră. I'm short-sighted, but not that much. Oi fi o miop, doamna Berada, nici chiar așa. Euh, doamne președinte, mai întâi aș dori să uh, Mulțumesc Comisiei pentru această inițiativă, care pare să răspundă unui imperativ economic pentru Tunisia, e adevărat, însă este o inițiativă care se bazează și pe un plan politic și democratic. După cum știm, Tunisia traversează o tranziție politică profundă, um, care a început acum uh, trei ani datorită curajului și abnegației cetățenilor. Această tranziție a trecut la o nouă etapă recent, uh, cu două progrese democratice majore, Um, care au fost consfințite de noua adunare constitutivă. Am auzit vorbindu-se despre recunoașterea constituțională, de egalitate între cetățeni și um, de egalitatea femeilor în fața legilor, fără niciun fel de discriminare. Aceasta este o premieră în lumea arabă și doream să subliniez acest lucru. De asemenea, aș dori să vorbesc despre recunoașterea libertății um, de confesiune și credință. Uh, Constituția tunisiană așadar întoarce spatele cu uh, totul legii șaria. Prin urmare, se fac progrese în Tunisia către construcția unui stat democratic, a unui stat de drept. Însă știm, stabilizarea politică nu poate să se facă într-un context economic foarte fragil. Uh, o uh, economie săracă este un teren fertil pentru tulburări politice și violență. Nu vorbim aici doar despre chestiuni macroeconomice, însă ele clar contribuie la perenizarea unor uh, probleme democratice. Uh, dacă e să avem o relație privilegiată în Uniunea Europeană cu Tunisia și în conformitate cu uh, angajamentele luate în noiembrie 2012 la Consiliul de Asociere UE-Tunisia, Uniunea Europeană trebuie să dea un sprijin acestei tranziții democratice. Dacă e să sperăm că acest sprijin ar putea, la rândul său, să vizeze o integrare progresivă a Tunisiei pe piața internă, a Uniunii Europene, E bine, atunci astăzi trebuie să susținem fără rezerve uh, un ajutor macrofinanciar pentru a permite Tunisiei să se financeze și să-și financeze politicile. Uh, Aș dori așadar să salut propunerea dumneavoastră, domnule președinte, care uh, vizează acceptarea ridicării nivelului acestui uh, ajutor și de altfel suntem foarte atenți uh, la angajamentul scris al Consiliului și al Comisiei pentru a merge în această direcție. În ceea ce privește Uh, forma pe care trebuie să ia acest ajutor, e bine, Comisia ne propune un ajutor uh, uh, sub formă de împrumuturi doar. Comisia însă ar putea să autorizeze un ajutor sub formă de donații, ajutor pentru dezvoltare economică, luând în considerare venitul locuitorilor. Și subliniez această posibilitate pentru că deja am mai folosit această modalitate în cazul Georgiei a uh, crescut atunci ajutorul cu 50%, cele 50% suplimentare fiind oferite ca și ajutor, ca donație. Am putea face acest lucru și în uh, cadrul Tunisiei, am putea să ne gândim să propunem acest tip de asistență Tunisiei, deci uh, o donație. Asta doream să spun în această dezbatere și oricum vreau să salut demersul cu privire la amendamentele pe care le vizați. Mulțumesc! Mulțumim! Următorul intervenient. Notim Cazac din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Raportarea noastră de numere nu este prezentă în sală, de aceea voi prezenta în locul dumneavoastră poziția noastră. După când știți, decizia cadru oferă măsuri și posibilități de sprijinire a tranziției către democrație. Eh, tocmai de aceea, eh, în Tunisia, susținem reformele sociale și economice din Tunisia, având în vedere situația economică și politică eh, socială fragilă. Încercăm să ajutăm Tunisia să creeze un cadru economic stabil printr-un echilibru al balanței de plăți, folosind resurse din fondurile structurale convenite împreună cu Uh, Fondul Monetar Internațional. De asemenea, vrem să consolidăm angajamentele de reformă structurală ale guvernului tunisian. Într-un context mai larg, uh, programul va oferi semnale pozitive și altor state din regiune, arătând că Uniunea Europeană este dispusă să susțină pe aceea care, în mod clar și hotărât, uh, se angajează pe calea reformelor politice, în ciuda situației economice dificile acest lucru este și în conformitate cu politica Uniunii Europene pentru uh, zone, zona din sudul Mediteranei. Pentru a obține rezultate uh, consecvente, trebuie să ținem cont de evoluția din uh, teren, chiar dacă uneori aceasta se complică mai devreme sau mai târziu. În următorii ani, Uniunea Europeană trebuie să își păstreze angajamentele, chiar să le intensifice și orice uh, sărăcire a asistenței macrofinanciare acordate Tunisia a fi o zădărnicire a eforturilor noastre de până acum. Până la urmă, vorbim de integrarea inclusiv economiei uh, tunisiene și de aceea și susținem creșterea sumei uh, alocate deja până acum cu condiția ca această procedură de creștere a sumei să nu întârzie alocarea ei efectivă. Mulțumesc. Din partea ECR, dacă este un raportor din umbră. Uh, no, no substantial remarks, Mr. Domnul Zahradil, nu avem niciun fel de observații pe fond. Mulțumesc, domnule președinte. Scachele pentru verzi, vă rog împărtășesc multe din cele spuse de antevorbitorii eh, în legătură cu eh, Tunisia, reformele de acolo. Întrebarea însă se pune în felul următor. Eh, ce contribuție efectivă are de fapt această asistență macrofinanciară? Trebuie să avem grijă să nu îndatorăm prea mult încă o țară, în plus să creăm o situație de datorie, îndatorare în care, din care să nu mai poată ieși această țară. Uh, deci uh, susținerea prin creșterea unor, unor credite acordate, nu știu dacă asta chiar uh, impulsionează reformele din uh, Tunisia. Trebuie să avem grijă să nu creăm datorii prea mult, să nu creăm datorii prea mari pentru Tunisia, pentru că este o sumă foarte mare pentru o țară atât de mică. Poate că această asistență suplimentară ar putea fi acordată pe eh, o altă filieră sau sub altă formă sau poate că ar putea fi eh, modificate pârghile prin care se acordă banii. Deci nu avem obiecție pe fond de principiu, dar trebuie să ne asigurăm că eh, nu doar aruncăm mai mulți bani în, într-un sac care ar putea să fie prea greu de cărat pentru partea tunisiază. Mulțumesc! Yeah, I, I think given the Paul Murphy, GUE. In the region and in... Având în vedere uh, con, contextul uh, regional și având în vedere că am susținut și regimul Ben Ali, uh, trebuie să fim foarte uh, precauți în uh, modul în care susținem acum uh, eforturile tunisiene. Adică nu spun că uh, plătim degeaba banii pe care îi uh, uh, oferim Um, oricum, uh, și uh, fondurile pe care le alocăm în prezent sunt uh, condiționate, există o condiționalitate agreată cu FMI și există și un memorandum de înțelegere semnat între guvernul tunisian și Comisia Europeană. De fapt, nu putem, nu, ă, practic asta înseamnă că nici nu putem deocamdată noi să dezbatem această condiționalitate. Ă, putem să vedem ce scrie în programul FMI și programul FMI este așa cum te aștepți ă, o rețetă veche. Vorbește de consolidare fiscală, adică creșterea impozitelor care sunt impuse oamenilor mărunți, muncitorilor, fermierilor. Uh, apoi reforma subvențiilor, adică eliminarea subvențiilor la electricitate, energie, care din nou împovrează pe aceiași oameni mărunți. Uh, de fapt, uh, la începutul lui ianuarie, tocmai aceste măsuri au fost incriminate în, în protestele care au uh, debutat și, uh, și măsurile uh, FMI n-au fost decât în sensul reducerii veniturilor publice, pentru că niciodată nu se agrează creșterea acestor venituri bugetare. Deci uh, rețeta este una neoliberală, cunoscută și uh, nici nu cred că s-ar schimba vreodată. Iar în ce privește nivelul de îndatorare al uh, Tunisiei, se vorbește despre un nivel durabil, sustenabil, sustainable în limba engleză, dar, dar știm că Uh, datoriile de fapt, marile datorii care au creat situații uh, uh, de revoltă în, în Algeria, în Egipt, în alte țări, s-au creat din cauza îndatorării regimurilor totalitariste. Pentru noi ar fi democratic să nu avem un memorandum de înțelegere, deci să nu existe o condiționalitate. Pe de altă parte, trebuie ca această condiționalitate să fie clar negociată cu Tunisia. Mulțumesc. Și acum, din partea Comisiei, doamna Zaidel are cuvântul. Dacă se află în sală. Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. Uh... Nu are cuvântul uh, doamna Zaidel? Întreabă președintele. Da, Tempra. Yes. Da, deci vorbește domnul Tempra. Vreau să corectez, spune președintele. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, vă rugăm să notați că Comisia susține amendamentele propuse în uh, raport, care uh, vin să alineze textul uh, Comisiei cu altele similare. Și acum în legătură cu ideea uh, propusă de Consiliu de a crește uh, asistența macrofinanciară la 300. Din punct de vedere al Comisiei, credem că există o justificare economică și politică, pentru că situația macroeconomică în Tunisia este critică, cu un deficit uh, fiscal și un deficit de cont curent uh, de, destul de mare raportat la PIB-ul țării și această situație dificilă uh, ar putea să pericliteze tranziția politică care și ea este foarte dificilă. Um, noul uh, guvern uh, care urmează să fie numit uh, este angajat să transpună reformele care au fost începute și care au fost girate de femei și de aceea credem că este oportun să creștem asistența macrofinanciară. Um, pentru noi, în raport bilateral, creșterea ar fi un efort Uh, este suportabilă de 4,5 uh, milioane de euro, deci ceea ce nu ar prezenta o greutate. Uh, a fost o întrebare din partea unui deputat francez de ce n-am folosit elementul de acordare a granturilor în restructurarea acestei asistențe macrofinanciare. Din păcate, Tunisia însă nu îndeplinește condițiile și regulile includerii uh, unui element de grant. Uh, în același timp, uh, deocamdată cifrele de îndatorare publică, de datorie suverană sunt relativ scăzute și tocmai de aceea Uh, Tunisia nici uh, acum uh, nu deține facilități speciale din partea FMI sau a băncii mondiale. Ceea ce vrem noi este să utilizăm, așa cum și Parlamentul și Consiliul a consimțit, să utilizăm Eh, forma creditului și nu a granturilor, deci a creditelor nerambursabile. În ce privește memorandul de, memorandul de înțelegere și comentariile făcute pe marginea sa, cu siguranță că vor exista condiționalități și va exista un astfel de memorandum, dar uh, procedura prevede ca mai întâi să avem o decizie adoptată de Parlament și de Consiliu înainte să putem negocia și semna un memorandum de înțelegere. Deci, cu siguranță că va exista un memorandum cu Tunisia și această asistență va fi condiționată de implementarea acelor măsuri care vor fi conținute în uh, memorandumul de înțelegere. Uh, aici vom, uh, ne vom concentra pe elementele de reformă cele mai importante pentru Tunisia, achiziții publice, reformele în sectorul public, Uh, rezolvarea problemei locuințelor, uh, uh, eficiența energetică, măsuri de investiție și mm, de consolidare comercială care să creeze relații comerciale mai strânse, mai bune între UE și Tunisia. În ce privește nivelul de îndatorare, nu cred că trebuie să fim prea îngrijorați. Sigur, am crește nivelul de îndatorare al uh, Tunisiei, dar uh, deocamdată datoriile suverane ale Tunisiei sunt uh, relativ ușor de gestionat, deci cred că nu, de, prin măsura propusă nu devenim disproporționat de periculoși pentru nivelul de datorii suverane al Tunisiei. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, spune președintele. evident, există o susținere puternică pentru uh, aprobarea acestei uh, creșteri a asistenței uh, macrofinanciare pentru Tunisia și este și o chestiune foarte actuală. Termenul pentru amendamente este joia viitoare la ora prânzului. În același timp, Consiliul uh, ne-a solicitat o amânere a termenului de depunere a amendamentelor până mâine. Dăm curs acestei solicitări. Item 20. Trecem la punctul 23. acorduri între UE și o serie de state, Australia, Brazil, Canada, Hong Kong, India și Japonia, cu privire la modificarea angajamentelor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană. Asta este o obligație care rezultă din acordul GATS. Raportorul pentru acest raport este Ian Zahradil, căruia îi dau cuvântul acum. Vă poftiți. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus practic tot ce era important în legătură cu acest dosar în foarte scurtă prezentare. Uh, România și Bulgaria uh, au fost uh, membre ale OMC înainte de aderarea lor la UE, iar după aderarea lor la UE, Uniunea Europeană a, a fost nevoită să-și modifice angajamentele în cadrul GATS, astfel încât să integreze și angajamentele și obligațiunile României și Bulgariei. În consecință, Bulgaria și România trebuie să ofere uh, membrilor OMC aceleași condiții de acces la uh, piețele lor, în special în domeniul telecomunicațiilor. Bulgaria uh, trebuie să includă investitori din stări terțe în domeniul asigurărilor, și același lucru trebuie să se întâmple și în România. Nu pot decât să recomand Comisiei INTA să își uh, exprime acordul și consimțământul la modificarea acestor acorduri. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea PPE, raportorii din umbră, vă rog. Domnul Șazni, mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneați, este un acord uh, destul de tehnic, un acord important. Uh, similar cu cel care a fost uh, semnat în 2007 uh, cândva, când am avut o extindere la 25 de state membre. De data aceasta, România și Bulgaria, când au venit, nu și-au uh, menționat limitările, dar au dreptul să o facă pentru că au venit mai târziu celelalte state au avut ocazia să-și uh, prezinte o poziție. Din câte știm, opt state, printre care și China și Mexicul, au fost retrase și au rămas doar cu aceste șase pe care le avem în acest moment. S-au, existat, s-au listat anumite uh, limitări față de aceste state. Acum trebuie să facă și România și Bulgaria. Așa că avem un acord. Mi se pare corect, prin urmare, ca grupul nostru să-și ofere acordul pentru acest acord. Domnul Lange. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, în baza articolului 21, statele membre alegat pot să solicite negocieri dacă apar modificări, iar prin aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană au apărut asemenea modificări și, după cum am spus, șase țări au solicitat modificări. Între timp, au fost și încheiate respectivele negocieri mai ales în ce privește uh, domeniul asigurărilor, vor apărea modificări după aderarea României și Bulgariei. Cred că este o soluție rezonabilă și noi sprijinim propunerea raportorului uh, să ajungem la un consens și din motive politice, pentru că uh, noi și cred că întreaga noastră comisie Um, recunoaște și susține regulile Organizației Mondiale ale Comerțului și dorește să consolideze prevederile acordurilor internaționale. Ca atare ne-am dorit să fie implementate aceste modificări cât mai repede, mai ales uh, având în vedere începerea negocierilor cu acordul privind serviciile uh, Obligațiile noastre, conform CAT, trebuie să fie din acest punct de vedere la zi. Și George Cutaș, raportorul nostru din umbră, uh, mi-a expus uh, această poziție. El astăzi trebuie să fie în România. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum Comisia. Doamna Seigel. Thank you. Um, as it was Mulțumesc. S-a spus deja că acordul este unul destul de tehnic și reflectă doar uh, procedura care trebuie urmată în cadrul OMC. Așadar, negocierile au fost încheiate deja acum câțiva ani. Uh, a existat o procedură pentru a semna acest acord. Acum suntem gata să le semnăm, de aceea uh, consimțământul este binevenit. Mulțumesc! Uh, Domnul raportor, comentarii finale? Nu, mulțumesc, domnule președinte. Termenul de înaintare a amendamentelor, uh, vinerea viitoare la prânz. adoptarea raportului în cadrul comisiei la următoarea noastră întâlnire în februarie. Apoi, delegația în India prezentare a raportului de către șeful delegației, colegul nostru Pavel Zalewski, care este vicepreședinte al acestei comisii și căruia îi dau cuvântul. Pavel, poți interveni. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să prezint pe scurt concluziile delegației noastre în India. Această delegație a avut loc în toamnă, anul trecut, acum câteva luni. Principala uh, principalul scop a fost să obținem informații uh, de la reprezentanții guvernului, uh, ai Parlamentului și de la actori interesați, printre care societatea civilă și actori economici, în legătură cu următoarele puncte. Mai întâi, uh, Uh, aspectele care ne mai rămân pentru a ajunge la un acord în legătură cu uh, um, liberul schimb între Uniunea Europeană și India. Apoi, uh, India este în runda finală a negocierilor care duc la cea de-a noua uh, întâlnire ministerială a OMC, care va avea loc în Bali. Apoi ne-a interesat și realitățile de la fața locului care au impact asupra poziției uh, Indiei în ceea ce privește politica comercială. A fost o ocazie bună de a uh, transmite așteptările Parlamentului European cu privire la un acord potențial de liber schimb între Uniunea Europeană și India în uh, cadrul OMC. Am avut un program intens, am vizitat nu doar capitala politică a Indiei, Delhi, ci și uh, capitala economică și financiară a Indiei, Mumbai. De asemenea, am vizitat și uh, o regiune uh, importantă pentru industria automobililor din India, Pune. Vizita în Pune a fost foarte interesantă pentru că am reușit să înțelegem mai bine discuțiile dificile care se leagă de uh, tarifele vamale pentru mașini și piese de schimb, mai ales pentru că am întâlnit un producător uh, uh, de vârf de mașini din India și uh, Europa. Am înțeles care sunt provocările în desfășurarea activităților acestui operator, am înțeles ce înseamnă și actuala criză a uh, pieței automobililor din India. La Delhi am avut uh, o întâlnire lungă și foarte vie cu membrii ai Comisiei Permanente pentru Comerț a Parlamentului Indian, Lopshaha. Chiar și așa, Parlamentul uh, are doar un rol consultativ în politica comercială a Indiei. Um, discuția ne-a oferit uh, însă o mai bună înțelegere a îngrijorărilor exprimate în India în legătură cu un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, uh, întâlnirea ne-a permis, de asemenea, să rezolvăm câteva uh, preconcepții greșite ale Uniunii Europene în legătură cu India și cu uh, un posibil acord de liber schimb. Am profitat de această ocazie a vizitei noastre la Delhi pentru a ne implica în dialoguri cu reprezentanții ai societății civile din India și am putut vedea ce uh, activă și vibrantă este societatea civilă în India în acest moment. Chestiuni precum uh, lupta împotriva uh, muncii exercitate de copii, uh, protecția datelor, securitatea alimentară și așa mai departe, toate aceste subiecte au fost discutate la întâlnirile noastre. Apoi Uh, ne-am întâlnit și cu uh, presa uh, la Delhi și presa a reflectat într-o anumită măsură vizita noastră. La Mumbai am vorbit cu reprezentanții mediului de afaceri indian, dar de asemenea și cu companii europene. Am văzut care sunt așteptările și pozițiile lor în legătură cu un posibil acord de liber schimb și în legătură cu acordurile comerciale între Uniunea Europeană și India în general. Uh, majoritatea reprezentanților mediului de afaceri din India se pare că au o abordare conștientă vis-a-vis -vis de un posibil acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Uh, domeniul textil și uh, cel al îmbrăcămintei din India par foarte active. Am dat importanță deosebită chestiunii accesului la medicamente, o problemă pe care Parlamentul a urmărit-o proactiv în uh, negocierile comerciale cu India. Uh, din discuțiile cu interlocutorii din uh, India am înțeles că actorii interesați din India se pare că au mai puține informații în legătură cu starea actuală a negocierilor în comparație cu INTA. Așa asta datorită muncii grupului nostru de monitorizare pentru India. Uh, Uniunea Europeană însă suferă de pe urma unei proaste vizibilități în uh, India și asta din diverse motive. Uh, rolul Uniunii Europene și mai ales al Parlamentului European încă nu sunt înțelese pe scară largă de către mediul politic și de elita economică. Această vizită a contribuit la sublinierea clară a ideii către India că încă suntem gata să ajungem la un acord de liber schimb cu această țară. Acest acord se negociază deja de mai bine de șase ani. De asemenea, ni s-a subliniat și nouă foarte clar faptul că este foarte uh, improbabil ca uh, să se găsească un acord politic înainte de alegeri generale care vor avea loc în mai în acest an în India. De la vizita noastră în coace, partidul aflat la guvernare, o coaliție condusă de uh, Partidul uh, Congresului, a uh, pierdut alegerile de stat, într-o manieră destul de surprinzătoare. Uh, guvernul însă se pare că este unul uh, slab, uh, un guvern în care apar schimbări politice prevăzute pentru anul acesta. Însă, rezultatul alegerilor din mai ar putea să afecteze negocierile comerciale cu Uniunea Europeană. Dar acest lucru rămâne de văzut, totuși. Vă mulțumesc! Da cu cuvântul doamne Maria Badia, care nu este doar membru al delegației, ci și raportor uh, permanent pentru India. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Sunt în totalitate de acord cu descrierea detaliată a vizitei uh, noastre, pe care a făcut-o domnul Zadleski, care este șeful delegației uh, noastre. Aș dori să mai adaug două, trei aspecte care cred sunt unele asupra cărora există acord. Mai întâi uh, să subliniez cât de util a fost această vizită în India, mai ales având în vedere faptul că urmează să se organizeze alegeri uh, atât pentru Parlamentul European cât și uh, în India anul acesta. A fost o decizie bună să mergem și să uh, Um, stabilim niște relații și să vedem dacă există vreun interes în a continua uh, negocierile pentru acest acord sau nu. Se pare că există bunăvoință, dar cum s-a spus și aici, nu știm că, nu, nu credem că va putea fi posibil să se ajungă la un acord înainte de alegeri. De asemenea, am considerat că uh, a fost important să protejăm ceea ce am obținut până în acest moment și doream să subliniem clar colegilor din India că Uniunea Europeană încă mai este interesată de acest acord uh, comercial strategic. Știu că mai avem multe de făcut pentru a uh, îndeplini uh, aspirațiile tuturor, însă cred că merită să facem acest lucru. Chiar trebuie să ne asigurăm că oferim informații mai bune actorilor interesați, oamenilor de afaceri, ONG-urilor și mass mediei pentru că mai sunt multe lucruri de făcut în acest domeniu. Același lucru este valabil și în ceea ce privește pe membrii Parlamentului uh, indian. Um, impresia noastră a fost că nu prea înțelegeau exact uh, care este miza, ce se întâmplă de fapt și nu prea înțelegeau cum India ar putea să aibă de beneficiat sau Uniunea Europeană de altfel. Cred că am făcut o treabă foarte bună, totul a fost foarte interesant și uh, le-am explicat care sunt așteptările noastre, care sunt uh, punctele la care nu putem uh, ceda. Sperăm așadar că viitorul guvern indian și viitoarea Comisie Europeană vor arăta un interes pentru acest demers, care sperăm va avea succes până la urmă. Domnul președinte, poate, cine știe. Mulțumim foarte mult pentru acest raport cu privire la vizita făcută în India. Comisia, doriți să interveniți? Să spuneți ceva în legătură cu ce se întâmplă în India? Da, aveți cuvântul. Vă rugăm să vă spuneți și numele pentru a se consemna procesul verbal. Aș dori să subliniez faptul că salutăm uh, interesul Parlamentului European în ceea ce privește uh, relațiile uh, cu, cu Uniunea Europeană. E clar că vizita a fost un succes, că a contribuit la um, creșterea vizibilității Uniunii Europene, a Parlamentului, a Comisiei, a instituțiilor implicate în um, uh, aspectele comerciale. S-a menționat faptul că urmează alegeri generale în aprilie-mai în India, um, iar accentul politic de bineînțeles, pe aceste alegeri. Așteptăm uh, noul guvern și uh, să continuăm uh, negocierile pentru încheierea unui acord de liber schimb cu India. Vă mulțumim. Să sperăm, spune domnul președinte. Următorul punct, punctul 25, activitățile grupurilor de monitorizare. Chile. Raportor, doamna Corea din partea PPE. O întrebare orală în legătură cu Posibilitatea modernizării acolo de liber schimb uh, cu Chile a fost înaintată de către Comisia noastră și a fost discutată la uh, plenara de săptămâna trecută din uh, Strasburg. Apoi SUA. Grupul s-a întâlnit pe 7 ianuarie. Negociatorul șef, șef Ignacio Garcia va da informații în legătură cu cea de treia rundă de negocieri care va avea loc la Washington în decembrie. Eu sunt raportor și dați-mi voie așadar să vă spun că noua schemă asupra cărora căreia ne-am pus de acord cu Comisia, a fost să existe întâlniri înainte și imediat după fiecare rundă și uh, se pare că această metodă funcționează foarte bine. Uh, informațiile circulă foarte bine uh, dinspre Comisie către noi. Noi am fost uh, informați cu privire la geografia aspectelor comune și a diferențelor dintre Uniunea Europeană și SUA. Am înțeles că aceste diferențe și puncte comune au fost deja identificate. Va trebui așadar să mai facem un exercițiu politic, uh, o întâlnire între Comisie și reprezentanții Statelor Unite, care va avea loc uh, peste câteva săptămâni. Uh, o întâlnire absolut esențială pentru un progres eficient al negocierilor. Apoi Magrebu. Magrebu, grupul de monitorizare s-a întâlnit pe 17 decembrie cu reprezentanți din partea DG Agri în legătură cu acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Marocul pentru a discuta mai ales uh, indicațiile geografice. Raportorul permanent este Mariel Sarnez din partea ALDE, dar dânsa nu este aici. Maria, îmi cer scuze, nu te-am văzut, stai în spatele panoului. Haideți să revenim, deci, la uh, Chile. Uh, voi da cuvântul uh, raportoarei noastre, Maria Corea. Îmi cer scuze încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, te aflai în spatele panoului, de-aia nu te-am văzut. Mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneați, am înaintat o întrebare cu solicitare de răspuns oral Comisiei Europene săptămâna trecută în legătură cu posibilitatea de a moderniza uh, articolele relevante din uh, acordul, uh, acordurile pe care Uniunea Europeană le are cu Chile și Mexicul. Din motive personale nu am putut să fiu prezentă la dezbaterea din plenar la Strasburg, dar ca și raportor pentru grupul de monitorizare pentru relațiile cu Chile, aș dori să spun Comisiei care sunt cele mai relevante aspecte în legătură cu acest uh, subiect uh, al uh, acordului. Pe durata dezbaterii am subliniat că acest acord care a intrat în vigoare în 2003 a fost un succes răsunător. El a dus la o creștere cu 120% um, a comerțului bilateral, deci vorbim de mai mult de 18 miliarde de euro din comerț doar în 2012. Am discutat despre faptul că situația acum este foarte uh, diferită față de cea de acum 10 ani, uh, când actualul acord a fost uh, negociat și adoptat. În acest moment, Uniunea Europeană negociază un acord mult mai ambițios cu Hong Kongul, Canada, Statele Unite și asta pentru a da doar câteva exemple. Bineînțeles, mai există și chestiunea integrării uh, regionale, care dus dus la Alianța Pacificului. De aceea, acordul ar trebui să fie actualizat, să fie completat. Comisarul pentru Comerț nu a fost prezent, dar uh, Sim Calas, vicepreședinte al Comisiei Europene, a vorbit în numele său. Pe durata mm, intervenției sale, domnul comisar uh, a subliniat aspectele satisfăcătoare ale acordului și uh, faptul că ambele părți, într-adevăr, își doresc uh, acorduri comerciale mai aprofundate. Comisia Europeană a salutat propunerea înaintată de autoritățile ciliene la ultima întâlnire de asociere în octombrie anul trecut au uh, salutat uh, propunerea de modernizare a acordului, care acum este analizată de uh, către Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă. Se pare că sunt anumite chestiuni care ar trebui completate în conformitate cu Comisia, regulile de origine, achizițiile publice, serviciile, barele tehnice din calea comerțului, um, standardele sanitare, dezvoltarea durabilă, asta printre altele. În concluzie, Comisia Europeană a spus că în acest moment uh, se desfășoară un exercițiu de revizuire în legătură cu modul în care ar putea fi modernizat acest acord. Deocamdată există uh, consultări tehnice și exploratorii pentru 2014. Uh, Dați-mi da, voie să închei prin a spune că am impresia că irosim timp prețios uh, din moment ce s-a organizat un summit anul trecut. Anul acesta ar trebui așadar să uh, acționăm, să trecem la fapte. Va exista o întâlnire importantă la Bruxelles pe 23 uh, și sper că vom putea face progrese. Mulțumesc. Domnul președinte? Mexicul acum. Vorbim uh, de uh, modernizarea anumitor capitole uh, în acordul de liber schimb cu Mexicul. Această propunere a fost înaintată de comisia noastră, a fost discutată la plenara de la Strasburg de săptămâna trecută, asta împreună cu întrebarea cu solicitare de răspuns oral cu privire la, Chile, la Chile. Domnul George Cutaș este raportor pe acest subiect, dânsul nu este aici. Uh, Dar am asistat la dezbatere și pot să fac câteva comentarii. Mai întâi, uh, comisarul de Huc nu a fost uh, prezent, uh, domnul comisar Calas l-a înlocuit. Comisia ne-a spus că Uniunea Europeană susține dezvoltarea relațiilor comerciale și de investiții cu Mexicul, dar rămân anumite opțiuni uh, deschise pentru discuții cu uh, omologii mexicani. Uh, recentele reforme din Mexic creează perspective interesante pentru Uniunea Europeană, mai ales în domeniul energiei și telecomunicațiilor. Acum se desfășoară consultări între Comisie și Guvernul Mexicului. Prima întâlnire a avut loc în octombrie la Bruxelles. S-a discutat despre IPR, uh, uh, regulile de origine, facilitarea comerțului și așa mai departe. Cea de-a doua întâlnire este prevăzută pentru februarie și va vorbi despre protejarea investițiilor, concurență, investițiile guvernamentale, investiții în energie, TDI-uri, uh, dezvoltare durabilă. Pe baza întâlnirilor se vor redacta proiecte de rapoarte cu privire la viziunea adoptată de către ambele părți. Comisia de asemenea va lansa o evaluare, un exercițiu de evaluare cu privire la relațiile actuale din perspectiva comerțului cu Mexicul, Uh, se vor uh, studia aspectele sociale, economice și de mediu. Apoi, uh, studiul va cuantifica și barierele comerciale care încă mai rămân în picioare. Se vor analiza și barierele netarifare și vom vedea în ce măsură putem include analize de impact sociale și de mediu. Decizia Comisiei Comisiei pentru a lansa negocieri vor eh, depinde de aceste trei evoluții, de discuțiile exploratorii pe care le-am menționat, despre raportul comun și despre studiile de evaluare. Comisia este de părere că ar putea să fie îmbunătățite eh, capitolele privind serviciile financiare și, de asemenea, Uh, angajamentele obligatorii din punct de vedere legal. Am avut o întrebare orală cu efecte pozitive pentru că am putut în felul acesta să obținem informații suplimentare din partea Comisiei. Comisia încă nu a luat o decizie în legătură cu modul în care trebuie să procedăm pe viitor dar cred că este o abordare rezonabilă să avem întâi consultări exploratorii pe marginea documentelor comune și să evaluăm ceea ce ar trebui să fie updatat. După cum știți, Mexicul are o situație specială nu doar că are împreună cu Chile o abordare foarte deschisă în ce privește activitatea comercială, dar chiar și în cadrul art Uh, acordurilor de liber schimb pe care le avem noi cu spațiul american are o poziție deosebită și noi avem negocieri și cu Canada uh, care vor fi poate uh, mai ambițioase decât cele încheiate cu Mexicul și poate că vom putea încheia și negocierile cu alți doi membri ai NAFTA ca atare. Este normal că trebuie să facem, să procedăm la fel și cu acordurile vis-a-vis -vis de Mexic. Perspectivele sunt foarte pozitive. M-am întâlnit cu ambasadorul Mexicului la Uniunea Europeană pentru a evalua stadiul dezbaterilor noastre. Întâlnirea a avut loc la Strasburg. Și uh, sunt de acord cu ceea ce a spus și Zalewski. Eu cred că aceste grupuri de monitorizare uh, sunt o bună inițiativă pentru că au creat niște instrumente, inclusiv uh, de informare pentru noi, uh, informații foarte bine țintite, întâlniri cu părțile direct interesate, cu partener, din partea uh, partenerilor noștri străini și cred că o asemenea întrebări Uh, uh, orale înseamnă și uh, un pas pozitiv pentru informarea membrilor comisiei noastre în legătură cu progresele făcute în aceste țări. Comisia dorește să comenteze? Nu? Mulțumesc. În ce privește Taiwanul? a avut loc în, pe 16 decembrie o întâlnire informală cu Camera de Comerț a Uniunii Europene cu, eh, tai, comună cu Taiwanul pentru un schimb de e, eh, vederi. Raportorul nostru este domnul Prus, dar nu este prezent în sală. Ajungem la finalul întâlnirii noastre. La punctul diverse nu avem nimic de comunicat. Următoarea întâlnire va avea loc în februarie și ne uh, apropiem de finalul mandatului nostru pe cinci ani în acest